domnule președinte Continuăm, dezbaterea. Avem raportul domnului Kallas și doamnei Gebhardt referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală. Așteptăm puțin să se facă această fotografie și apoi reluăm dezbaterea. Îl salut și eu pe domnul președinte Juncker. Vă mulțumesc. Deci, spuneam că avem acum pe ordinea de zi Um, raportul referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală. Are cuvântul mai întâi domnul raportor Doamna raportor Calas, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc tuturor celor implicați în pregătirea acestui raport, mai ales uh, coraportoarei, doamnei Gerhardt și tuturor raportorilor din umbră. Mă bucur că acest raport afirmă clar că avem nevoie de politici care să încurajeze inovarea și politicile digitale în Europa. Dacă dorim să oferim companiile, companiilor posibilitatea de a inova, trebuie să transmitem un semnal clar că sprijinăm inovarea. Companiile de multe ori renunță la vechile produse pentru a face loc pentru produsele noi. Acest lucru ni se aplică și nouă. Dacă produsele vechi nu mai servesc scopul, trebuie să renunțăm la ele uh, și să le revizuim și cu legislația se întâmplă la fel. Mă bucur să sprijin economia în comun, dar uh, um, avem preocupări în legătură cu barierele create de statele membre care nu îi permit uh, creșterea. pentru a asigura uh, competitivitatea. Uh, nu trebuie să uităm faptul că companiile mari, multinaționale, au instrumentele necesare pentru a respecta diverse uh, seturi de reguli, dar economiile europene se bazează pe întreprinderile mici și mijlocii și acestea sunt cele care suferă cel mai mult din cauza acestor uh, obstacole. Comisia trebuie să fie proactivă în păstrarea integrității pieței unice. Acest lucru nu este necesar doar pentru economia digitală, dar și pentru următoarea fază în inovare, în chestiunile legate de big data. Dacă Europa nu are un plan Uh, în această direcție. Dacă nu avem o abordare comună în standardizare, în cybersecuritate, dar și în fluxul liber al datelor, cu siguranță vom uh, pierde oportunități și potențial. Acest lucru este esențial pentru creștere și competitivitate. Aștept din partea Comisiei să facă eforturi pentru a apăra uh, internetul ca o platformă deschisă, comună pentru inovare. Uh, răspunderea limitată a intermediarilor înseamnă că ofertanții de, um, in, de um, acces la internet nu trebuie să facă uh, munca legiuitorilor. Utilizatorii trebuie să fie conștienți de drepturile lor și acest aspect este important în raport. Cetățenii trebuie să poată să controleze mai bine modul în care sunt folosite datele lor. Eh, schimbarea furnizorului de servicii trebuie să fie facilitată. Utilizatorii trebuie eh, să beneficieze de niveluri de bază de securitate pentru criptare eh, și actualizarea softurilor. Este responsabilitatea noastră uh, să dăm, să oferim aceste drepturi cetățenilor, dar nu este responsabilitatea noastră să spunem oamenilor cum să-și trăiască viețile și ce servicii trebuie să folosească. Noi suntem împotriva liniatului 8 și sper că colegii vor sprijini amendamentul nostru 24, pentru că până la urmă persoana trebuie să hotărească uh, când uh, să nu uh, beneficieze de un uh, serviciu. Noi trebuie să facilităm viața cetățenilor și guvernarea electronică este un exemplu în acest sens este foarte important ca Parlament, că Parlamentul cere aplicarea acestor prevederi. Putem spune multe despre un raport atât de cuprinzător, dar mă voi opri aici și voi asculta cu atenție dezbaterea. Mulțumesc, doamnă Calas. Are cuvântul acum coraportarea doamna Evelyn Gebhardt. Patru minute. Dankeschön, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și eu pentru buna colaborare cu doamna Calas. Mi se pare remarcabil faptul că economia participativă uh, a fost atât de importantă în discursul dânsei atunci când la început nu voia să vorbească deloc despre acest subiect. Acest lucru arată că întotdeauna e foarte bine să discuți. Și aici vreau să încep, pentru că acesta este un subiect care se găsește care nu se regăsește deloc în comunicarea Comisiei Europene și tocmai dreptul lucrătorilor, dreptul social, uh, um, dacă ne gândim la astfel de subiecte, nu trebuie să fie neglijate dacă vrem să facem progrese. Stimate colegi, stimați uh, colegi, este foarte important ca în această piață unică digitală um, să, um, să fie bine fundamentată la nivel european, pentru că piața digitală este fără frontiere și atunci când e vorba de cumpărături, uh, sigur, e foarte bine ca pe 9 decembrie, Comisia a făcut uh, propuneri cu privire la modul în care se poate progresa în acest domeniu. Cu toate acestea, Uh, și sper că așa vom și adopta uh, textul, acest lucru nu înseamnă că vom accepta să existe legislație diferită pentru cumpărăturile offline și cele online, pentru că acest lucru derutează doar consumatorii și mai ales uh, creează greutăți pentru IMM-uri pe care vrem să, vrem să le susținem în acest domeniu. Aici nu acceptăm abordarea Comisiei Europene și va trebui să reformulăm lucrurile aici. Dragi uh, colegi, dragi uh, colegi, uh, suntem de acord cu Comisia Europeană, i-am spus și am mulțumit domnului Ansip pentru faptul că trebuie să combatem blocarea geografică. Este inacceptabil ca cetățenii să fie împiedicați să facă uz de piața internă pentru că au reședința, adresa într-o altă țară sau pentru că Ehm, cardul lor de credit a fost emis de către o altă țară, eh, pentru că mm, aceasta nu este libera circulație pe care ne-o dorim pentru cetățenii noștri. Și aici eh, vom eh, colabora foarte strâns pentru a face progresele care sunt posibile și în domeniul conținutului digital, fragmentarea legislației pe care o avem în momentul de față nu este acceptabilă. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți la anumite modele comerciale care duc la uh, condiții de monopol în momentul de față, pentru că nu uh, există concurență la nivel european. Și noi ne dorim ca cetățenii noștri, atunci când uh, și-au cumpărat un abonament, să poată să îl folosească în întreaga Uniune Europeană, pentru că dacă nu, nu mai avem o Uniune Europeană, nu avem o liberă circulație care este atât de importantă pentru noi, așa cum spunem întotdeauna aici. Dragi colegi, dragi colegi, un, sigur că nu pot să în patru minute să vorbesc despre toate punctele importante din acest text, dar uh, sunt sigură că vor fi menționate de colegi. A existat un punct uh, controversat în discuțiile noastre, și anume principiul administrațiilor, uh, uh principiul guvernării electronice uh, de către administrațiile uh, publice. Aici trebuie să se facă un pas în către era digitală. Lucrurile trebuie simplificate. Acest principiu once only, o singură dată, este un principiu care trebuie foarte bine gândit, pentru că aici și aici se pune problema protecției datelor și în anumite state vor exista probleme constituționale cu acest principiu. Deci trebuie să fim foarte precauți în acest domeniu. Da, pentru simplificare, dar astfel încât și protecția datelor și uh, Constituțiile statelor membre să fie respectate respectate în continuare. Aici cred că mai avem ceva treabă de făcut. Din păcate, Timpul meu a expirat, uh, aș mai avea foarte multe de spus pe marginea acestui raport, dar vă mulțumesc încă o dată cu mare căldură pentru buna colaborare tuturor raportorilor, raportorilor din umbră și sigur tuturor uh, membrilor uh, secretariatelor și asistenților care au muncit și să știți că munca a fost foarte complicată, dar mi-a făcut mare plăcere să lucrez la acest dosar. Mulțumesc. salut. Au luat cuvântul co-raportoarelor și eu profit de ocazie pentru a, um, a-i saluta pe cei din tribuna vizitatorilor. Acum uh, pozițiile comisiilor, mai întâi numele Comisiei Econ, are cuvântul domnul Renato Soru. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. La Comisia Econ am încercat uh, să ne concentrăm pe anumite aspecte având în vedere și importanța economică enormă a acestui sector, e vorba de peste 400 de miliarde de euro pe an și capacitatea sa de a crea uh, reprezintă 3,8 milioane de noi locuri de muncă în Europa. Ne-am concentrat pe elemente fundamentale, cum ar fi asigurarea condițiilor legale de acces, asigurarea ca sistemele de guvernanță să fie funcționale, um, și am numit această politică Digital First. Să asigurăm armonizarea fiscală, care este o prioritate dacă dorim cu adevărat o funcționare normală uh, a instalării întreprinderilor, a creșterii comerțului electronic să asigurăm depășirea um, întârzierii în domeniul uh, competențelor digitale, atât în utilizarea cât și în producția de servicii digitale. Ne-am uh, concentrat pe sprijinirea inovării și uh, um, celor care inovează pentru a crea noi întreprinderi în Europa și pentru a le permite acestora să crească și să devină um, un element vizibil pe piața globală. Am atras atenția asupra pericolului reprezentat de noile monopoluri, care reușesc să prospere atât de ușor. Acestea se datorează caracteristicilor deosebite ale serviciilor uh, digitale. Gata, mi s-a terminat timpul. Mulțumesc. Steinruck. Are cuvântul acum domnul sau doamna Steinruck. Aveți dumneavoastră un minut în numele Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Äh, Mulțumesc. Dacă s-ar fi întâmplat lucrurile cum am fi vrut în comisia noastră, s-ar fi pus accentul mult mai mult în domeniul pieței digitale a muncii, pentru că șansele acestea sunt foarte importante și vreau să-i mulțumesc uh, călduros uh, Eveline Gebhardt uh, pentru că a preluat în text dorințele noastre privind piața muncii și a luptat pentru aceste elemente. Eh, sigur, transformarea digitală nu este de oprit, dar eh, ea poate fi ehm, gestionată eh, așa cum ne dorim, pentru că trebuie să ne gândim cum trebuie să arate sistemele sociale pe viitor. Trebuie să ne gândim la calificare, la învățare pe toată durata vieții Uh, și um, concepte cum sunt crowdworking, economia participativă, ce fel de uh, consecințe există deja astăzi și care sunt uh, condițiile cadru, cum trebuie modificată legislația astfel încât și pe viitor să existe uh, locuri de muncă bune și durabile pe piața digitală. Pe adesso la parola. Mulțumesc, doamnă Steinruck. Are cuvântul acum domnul sau doamna Kivonen din partea uh, Comisiei TRAN. Lämpimät kiitokset esittelijöille sekä kaikille. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportoarelor și tuturor celor implicați în redactarea acestui raport. Salut faptul că Parlamentul a reușit să obțină o poziție comună pe o temă atât de importantă. Sectorul transporturilor este unul în care intervin multe beneficii urmarea digitalizării logistica, transporturile vor fi mai eficace, mai sigure și mai durabile în viitor. Utilizarea transportului de date s-a ameliorat. A existat o schimbare masivă în uh, serviciile de transport în ce privește cererea și oferta ca urmare a evoluțiilor din sfera digitală. Pe măsură ce ne îndreptăm către servicii de transport digitalizate, e important ca regulile noastre comune să se concentreze pe consumator. Acum are cuvântul pentru un minut pentru cult doamna Camervert. Mulțumesc. Într-adevăr, digitalizarea a dus la mari transformări. Acestea se pot vedea în domeniul uh, radioului și televiziunii. De asemenea, internetul și telefoanele mobile au schimbat foarte mult uh, preferințele utilizatorilor de conținut uh, audiovizual și uh, instrumentele digitale sunt uh, calea uh, prin care sunt transmise aceste informații din ce în ce mai mult. Uh, de aceea este foarte important să se uh, garanteze în continuare uh, libertatea de expresie um, și trebuie să se garanteze accesul uh, către lumea online tuturor mijloacelor de informare. Este foarte important, de asemenea, să um, și în acest sens am depus foarte multe amendamente. Important este de asemenea să asigurăm succesul Uh, industriilor culturale și creative. Este important ca uh, tranziția de la, uh, de la comerțul offline la cel online să ia în considerare uh, drepturile uh, autorilor și e nevoie de asemenea de un mai mare angajament cu privire la creșterea competențelor uh, digitale um, ale tuturor generațiilor, nu doar ale tinerilor. Mulțumesc! de la Comisia Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, în calitate de raportor pentru aviz privind piața unică digitală din partea Comisiei Juri, aș dori să um, le felicit pe doamnele coraportoare și pe Vicky Ford pentru eforturile făcute în acest dosar am reușit uh, să obținem un text echilibrat. Avem astăzi un raport care sublinează nu doar principalele priorități, um, cum ar fi portabilitatea, dar și alte aspecte. În ceea ce privește um, dreptul um, sau uh, legislația privind drepturile de autor, mai avem încă multe de făcut pentru a reglementa anumite aspecte, dar e nevoie de analize suplimentare. Nu trebuie să ne grăbim, să legiferăm, nu trebuie să cedăm presiunilor externe. Vom sprijini în mare parte acest uh, raport, mai ales cei din Comisia Jurii. Are cuvântul acum domnul sau doamna Boni din partea Comisiei Libe. Un minut. To all for the report well structured Mulțumesc tuturor pentru acest raport bine structurat și care are o abordare echilibrată și competențele uh, libe. Avem nevoie de un mesaj clar, avem nevoie de armonizare digitală în Europa. Ce înseamnă o abordare echilibrată? Înseamnă că încă nu am ajuns la punctul în care putem să spunem că avem nevoie de decizii mai multe privind armonizarea, privind alocarea spectrului, privind uh, um, evoluțiile privind extracția de date. În același timp, mergem într-o direcție bună privind, prin directiva privind uh, datele private și protecția sferei uh, personale, oferind în același timp oportunități de afaceri în domeniul volumelor mari de date, big data. E important să arătăm cât de importantă este protecția datelor uh, cu caracter personal în lumina acestei economii digitale și avem nevoie de soluții orientate spre viitor. Pentru că acum trebuie să vedem ce înseamnă, uh, cum sunt uh, partajate aceste date, cine este proprietarul datelor, cum, sunt, cum poate fi asigurată securitatea lor. Mulțumesc. Și, acum în numele Comisiei Europene are cuvântul domnul vicepreședinte Ansip. Vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, Parlamentul European, prin raportul său din proprie inițiativă vizând piața unică digitală, e un document semnificativ ce acoperă o serie întreagă de teme foarte importante pentru Europa. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii europeni, consumatorii, furnizorii, industria pot beneficia de o piață unică digitală funcțională. E o prioritate cheie pentru Comisia Europeană. De asemenea, e un sector în care Europa și proiectul european au multe povești de succes. Iată de ce, lucrând de aproape cu colegislatorii, este rețeta spre succes. Doresc să mulțumesc raportorilor și tuturor celor care în Parlamentul European s-au implicat în redactarea acestui raport. Piața unică digitală și strategia ei identifică 16 inițiative cheie. În decembrie 2015, noi am prezentat deja o comunicare în ce privește drepturile de autor, cu propunere legislativă în ce privește portabilitatea transfrontalieră. Acest lucru înseamnă că ne dorim să ne asigurăm că abonații la servicii și conținuturi online pot accesa lucrurile pentru care au plătit chiar și într-un alt stat membru. Comunicarea vizând drepturile de autor are obiective politice asortate cu măsuri concrete și un calendar. Am făcut propuneri legislative și pentru noi reguli pentru a ameliora protecția consumatorilor care cumpără conținut digital sau bunuri online în întreaga Uniune Europeană pentru a ajuta afacerile să se dezvolte și să-și dezvolte în special vânzările online. Deja oferim elemente importante ale pieței unice digitale. Aceste lucruri vor continua în anul 2016. În plus de niște soluții împotriva blocării geografice nejustificare, nejustificate, încercăm să promovăm și o livrare a pachetelor eficace Geoblocarea merge împotriva ideii de piață unică digitală, uh, pentru că nu putem permite discriminarea pe bază de naționalitate sau loc de reședință. Consumatorii, afacerile start-up sau IMM-urile, dincolo de acestea dorim să susținem și industria europeană pentru ca și aceasta să se digitalizeze. E un element cheie pentru creștere și ocupare. Industria este un pilon al economiei europene. E de asemenea important să ne concentrăm pe competențele lucrătorilor. În lunile care vin vom revizui regulile ce se aplică industriei telecom, sectorul audiovizual și um, intimitatea datelor pe internet. Vom ameliora securitatea pe internet, um, tot ce ține de tehnologiile cloud, permițând un flux liber al datelor, dar securizat. Aștept cu interes opiniile dumneavoastră în cursul dezbaterii și aștept cu interes conlucrarea noastră pentru ca piața unică digitală să devină o realitate și, cum spuneam, o poveste de succes, încă o poveste de succes pentru Europa. Mulțumim, domnule comisar. Acum în numele grupurilor politici, din partea PP, uh, doamna Virkunen, minut 30. Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää kaikkia Domnule președinte, aș dori să mulțumesc uh, tuturor raportorilor, tuturor uh, comisiilor pentru excelenta cooperare. PP-ul sprijine acest raport dorește ca piața unică digitală să devină o realitate cât mai repede pentru a oferi mai multe oportunități de creare de locuri de muncă și mai multă competitivitate. Nu dorim să rămânem în urma Asiei și a Statelor Unite. Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult în rețelele um, cu viteză ridicată. Avem nevoie de noi servicii digitale care trebuie să fie pe picior de egalitate cu serviciile tradiționale. Acest lucru este valabil um, în cazul e-mailului, e care ar trebui să beneficieze de aceeași condiții uh, ca și uh, serviciile poștale obișnuite. Avem nevoie de soluții inovante în Europa. Trebuie să le încurajăm. Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate și să folosim oportunitățile oferite de internet Uh, și uh, să um, nu impunem o povară excesivă de reglementări. Consumatorii și um, întreprinderile doresc circulația transfrontalieră a serviciilor digitale. De aceea suntem împotriva uh, blocării geografice. O piață unică digitală um, cu 500 de milioane de cetățeni reprezintă o oportunitate enormă pentru întreprinderi, mai ales pentru cine, cele mici. Exprimă. Grupurile politice își exprimă punctul de vedere. De aceea, întrebările cu cartonașul albastru nu, nu par logice. Deci haideți să așteptăm dezbaterea și acolo vom putea folosi procedura cartonașului albastru. Acum, în numele socialiștilor și democraților are cuvântul doamna Cumpula Natri. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. dar într-adevăr, Economia digitală uh, are mari șanse, dar și mari uh, provocări pe care le aduce cu sine, provocări uh, uh, care nu trebuie să fie pierdute din vedere. Trebuie, sigur, să profităm de toate oportunitățile și piața unică digitală reprezintă o oportunitate. Um, Socialiștii și democrații consideră că piața unică digitală este o oportunitate pentru creare de locuri de muncă. Economia digitală a crescut mult mai repede decât alte sectoare și sunt uh, locuri de muncă de bună, de înaltă calitate în acest domeniu. De aceea e corect să acordăm uh, atenție acestui domeniu. Conform uh, comisiilor noastre, avem acum o bază pentru o societate digitală mai uh, corectă și mai sigură. Uh, diviziunea digitală, falia digitală, fie că e vorba de competențe ale cetățenilor sau între um, structuri, trebuie să fie uh, depășită. Um, fie că e vorba de servicii publice sau private, trebuie să ne asigurăm uh, că piața unică digitală nu aduce cu sine o nouă sursă de excluziune socială și pentru aceasta e nevoie să contribuim cu toții. E important să investim în rețelele Telecom 5G pentru a ne asigura că Europa are cea mai bine dezvoltată și cea mai sigură infrastructură digitală din lume pachetul care a fost uh, adoptat susține inovarea în Europa, dezvoltarea de infrastructuri critice și un internet mai sigur. E nevoie europeană pentru a susține și a atinge aceste obiective. O soluție europeană este necesară pentru că nu are niciun rost să avem o piață unică comună pentru serviciile digitale dacă acestea funcționează doar uh, între frontierele statelor. Trebuie să ne asigurăm că valoarea adăugată a pieței unice digitale poate fi împărtășită de toți cetățenii. Trebuie să investim în servicii de înaltă viteză ceea ce ne va oferi noi produse inovatoare. Și dacă reușim, dacă vrem să reușim, dacă industria noastră uh, va uh, vrea să reușească, trebuie să se digitalizeze, pentru că dacă nu, uh, ea va vedea cum uh, uh, serviciile se mută către alte locuri din lume. Piața digitală uh, de asemenea, trebuie să includă și schimbarea socială uh, care trebuie să fie susținută de, uh, de la nivelul leadershipului politic. E important ca piața unică digitală să ne ofere noi oportunități pentru sănătate, siguranță, servicii, administrație, dezvoltarea zonelor rurale și așa mai departe și trebuie să cooperăm, sigur, cu restul societății pentru aceasta. Mulțumesc. Acum un minut și jumătate, numele grupului ECR doamnă ford dacă uh, vrem să reușim într o lume competitivă trebuie să îmbrățișăm dimensiunea digitală. Uh, această piață unică digitală aduce oportunități extraordinare și putem să abordăm și probleme sociale sau ne poate ajuta să rezolvăm probleme de mediu. da există schimbări uh, există distinții între afaceri și consumatori între piețe și cei noi care care intră pe piață. Ehm, provocări suplimentare se adaugă, dar trebuie să susținem economia digitală, nu să o subminăm. Trebuie să lucrăm cu uh, lucrurile de care dispunem, să ne asumăm riscurile, să nu-i blocăm pe inovatori și să nu adăugăm costuri suplimentare. Raportul Parlamentului European urmează acest ton pozitiv pe care l-am subliniat și eu. Totuși, unele dintre acțiunile Comisiei nu sunt la fel de raționale. Propunerile Comisiei în ce privește vânzările și cumpărările online introduc distinții unde uh, noi ne dorim să obținem tocmai contrariul, adică încrederea consumatorilor. Intervin confuzii în propunerea Comisiei. E adevărat că avem nevoie de reguli libere în ce privește datele, în special big data, dar în același timp respectând protecția datelor personale. Mă întreb care va fi impactul asupra IMM-urilor, asupra noi, noi legislații. Și negocierile urgente în miez de noapte nu sunt modalitatea de a obține o legislație coerentă. Piața unică are 500 de milioane de consumatori, 28 de țări și ei vor să poată face comerț online cu întreaga lume. Trebuie deci să lucrăm împreună în întreaga Europa și cu întreaga lume, pentru că nu există frontiere în piața unică digitală. Protecționismul nu va funcționa. Doamna Cerantova, două minute. La parola, nume del... Aveți cuvântul în numele grupului ALDE. Care. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar așa cum revoluția industrială ne a transformat în lideri în lume cred că piața unică digitală poate să creeze mai multă creștere economică și mai multe locuri de muncă în europa. această revoluție digitală este de fapt o nouă revoluție industrială și așa cum ne am temut de necunoscut atunci ne temem și acum în numele protecționismului digital, în conflictul între industriile tradiționale și uh, modelele de afaceri inovante, între cei care se pot adapta și cei care se tem că vor rămâne în urmă. Dar astăzi, dacă dorim să ne păstrăm standardele de viață, noi ca societate trebuie să acceptăm revoluția digitală revoluție digitală care are loc în jurul nostru. Trebuie să luăm măsuri pentru a crea o adevărată piață digitală, să sprijinim politici care să încurajeze inovarea, noile modele de afaceri și uh, noile lanțuri de aprovizionare. Trebuie să recunoaștem faptul că platformele și uh, economia colaborativă nu sunt o parte ciudată a economiei noastre, ci viitorul său motor. Trebuie uh, să mm, renunțăm la uh, piețele uh, suprareglementate de state. Uh, în strategia privind piața unică digitală ați identificat 16 modalități în care Europa poate fi ajutată să reușească în această revoluție digitală. Pot să confirm că grupul ALDE vă sprijină pentru a obține toate aceste lucruri. Trebuie să aplicăm întreaga strategie. Dacă nu, Europa va rămâne în urmă. Dacă reușim sau eșuăm, depinde doar de noi și putem acționa acum. Nu am dubii că votul nostru de mâine va confirma mandatul politic oferit Comisiei pentru a-și folosi toate prerogativele din acest domeniu. Domnule comisar, vă rog, folosiți-vă capitalul politic pentru că deja suntem în întârziere. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Ernst, un minut și jumătate, numele grupului GUE. Mulțumesc! În primul rând vreau să mulțumesc și eu, raportare, pentru buna colaborare nu este un raport uh, ușor și, cu toate acestea, Mă întreb dacă planurile Comisiei Europene sunt suficiente pentru a asigura acces egal pentru toți pe piața digitală europeană. Această întrebare este uh, cu răspuns deschis și cred că mai trebuie să facem eforturi în acest sens. S-a vorbit și despre încrederea uh, cetățenilor și consumatorilor în acest cadru digital. Este important acest lucru și nu e de la sine uh, înțeles. Trebuie să se creeze bazele pentru ca cetățenii să poată să aibă încredere încredere în uh, această piață digitală. E nevoie de o protecție a datelor personale pentru acest lucru. Trei lucruri sunt importante pentru noi. În primul rând, considerăm că uh, dinozaurul acesta al geoblocării trebuie trimis la muzeu. Uh, pentru, pentru că nu duce la protecția diversității culturale, ci din potrivă um, duce uh, la uh, restricții. Geoblocarea uh, nu împiedică uh, downloadul ilegal, din potrivă îl susține. În al doilea rând, Uh, înțeleg că elementele propuse de noi nu pot fi toate uh, preluate în text, dar cred că este important uh, totuși să se asigure un control foarte bun pentru utilizatori și, în al treilea rând, extinderea um, extinderea rețelelor de internet în bandă largă și, sigur, fără o neutralitate a internetului nu uh, se pute, poate face nimic. Verdi, onorevole. Mulțumesc. În numele grupului Verzilor are cuvântul Giulia Reda, un minut și jumătate. Thank you, colleagues. Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi. Comisia și-a intitulat uh, proiectul Piața Unică Digitală, dar să nu pierdem din vedere motivul motivul pentru care înlăturăm barierele, frontierele, pentru a ameliora cunoștințele, serviciile în Europa, e pentru a oferi putere cetățenilor, pentru a ne asigura că proiectele tehnologice aduce beneficii tuturor, nu doar unora. Parlamentul reamintește în acest raport că nu e vorba doar de piață și de întreprinderi care trebuie să obțină profit. Aceste lucruri nu sunt inclusive fără a ține seama de soluții uh, uh bazate și pe software care ameliorează interoperabilitatea, securitatea și controlul tehnologiilor. Uh, Proiectele de Wi-Fi uh, la nivel de comunitate pot aduce internetul și în zonele cele mai îndepărtate. Crowdfunding poate uh, finanța inovarea atunci când mari investitori nu se angajează. Apoi, accesul universal sunt baze, temeiuri pentru piața unică digitală ca ea să funcționeze. Deci, unele reguli de piață, da, sunt necesare pentru a ne asigura că noile tehnologii și comerțul mm, uh, asigură drepturile, dar uh, nu e pentru a prolifera intermediarii de pe internet. Există deja legislație funcțională și trebuie să recunoaștem că internetul e ceva mai mult decât un mall o strategie de succes sublinează puterea pe care o internetului, libera colaborare și schimb de informații și cunoștințe. Trebuie să complementăm piața unică digitală cu o strategie digitală comună și există pași în această direcție. Le mulțumesc pentru raportare, pentru uh, munca colaborativă în acest domeniu. Vă mulțumesc! Acum pentru EFDD, domnul Morelli. Mulțumesc, domnule președinte acest uh, raport uh, urmează unei se, uh, este anticipează o serie de propuneri legislative care vor sosi în acest an. Eu cred că am fi putut fi puțin mai ambițios. Suntem convinși că realizarea pieței unice digitale cetățeanul trebuie să fie elementul central. Dacă Parlamentul European nu o face, Parlamentul care este singura instituție aleasă direct de cetățeni, nu putem să ne așteptăm că Comisia, că Comisia sau Consiliul să facă acest lucru în așteptarea propunerii revizuirii uh, directivei privind telecomunicațiile, care va reprezenta un element esențial acestei strategii, trebuie să fim ambițioși și uh, să uh, facem eforturi pe baza propunerii Comisiei privind vânzarea de bunuri online încă nu se uh, folosește întregul potențial oferit de posibilitatea de vânzări online, doar uh, uh, puține întreprinderi mici folosesc internetul ca și canal pentru vânzările lor. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii vor putea cumpăra și vinde online mai ușor și cu mai multă încredere în toată Europa. Este esențial acest lucru pentru crearea de noi locuri de muncă. Mulțumesc! Per un minuto. Mulțumesc! Și acum, în numele grupului ENF, are cuvântul următoarea vorbitoare. Suntem toți de acord pentru a que Suntem cu toții de acord că dezvoltarea digitală e pentru a stimula IMM-urile și dacă cooperarea europeană poate favoriza contextul economic, atunci noi și noi spunem da, dar, ca de obicei, dumneavoastră greșiți calea, încercând dintr-o dată, încă o dată, să închideți gura statelor membre impunându-le o piață unică digitală. Dincolo de faptul că bunăstarea cetățenilor și a francezilor uh, trece prin dereglementarea serviciilor sau implementarea Big Data, ne preocupă securitatea datelor strategice ale statelor și a datelor personale ale utilizatorilor. Toate amendamentele pe care le-am depus merg în direcția ceea ce tocmai am spus și sperăm că la vot vor primi o largă susținere atunci, da, cooperării europene, protecției consumatorilor, transporturilor, un serviciu eficace și accesibil tuturor, la cooperarea logistică și dezvoltărilor etice, însă nu supremației intereselor federaliste a, care primează asupra intereselor naționale, care țin de o strategie politică, economică și socială. Viitorul Europei trece printr-o cooperare echilibrată între națiuni și nu prin destrămarea națiunilor. Mulțumesc! Mulțumim. Acum, în numele neafiliaților, domnul Corvin Miche, un minut. Facultate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 are nevoie de niște condiții pentru a putea funcționa, uh, dar uh, se vorbește aici despre piața unică digitală, care, într-un mod uh, care nu prea are sens pentru mine. E un jargon european care se repetă. Problema Problema este că această discuție este oarecum irelevantă. Vom vota pentru acest raport, chiar dacă nu este foarte consistent. Mulțumesc. Acum deschidem dezbaterea. Are cuvântul mai întâi domnul Juva, un minut și jumătate. Domnul Juva, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și eu, în numele grupului PP, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care uh, Uh, au participat la acest raport foarte amplu și eu cred că au lucrat foarte bine în spiritul uh, compromisului, ajungând la un rezultat care să ne mulțumească pe toți. Eu cred că e important ca la începutul dezbaterii privind uh, piața digitală în Parlamentul European să spunem foarte clar că este vorba de o abordare care are efecte aproape în toate dimensiunile politicii. De aceea, pentru noi este foarte important ca toate comisiile care doresc să se implice în această activitate să aibă locul lor uh, bine precizat. Și de aceea um, s-au um, preluat uh, amendamente care au făcut mai amplu raportul decât era intenționat, dar care au dus la faptul că toate comisiile au putut să fie implicate în, această, în acest text. Um, domnul Boni a menționat deja foarte bine problema big data, marelor volume de date. Avem nevoie, într-adevăr, de o piață unică care să funcționeze la nivel transfrontalier și pentru consumatori uh, și pentru... Uh, am un minut și jumătate, domnule președinte. Permiteți-mi să vorbesc mai departe. Mulțumesc. Um, în al doilea rând, sigur că va avea efecte asupra uh, nivelului fiscal. Uh, și apoi, sigur că vorbim despre inovare. Inovarea, sigur că duce și la uh, perturbarea condițiilor statul quo-ului, dacă nu n-ar fi inovare. Și aici cred că va trebui să mai purtăm niște discuții importante. Vom discuta despre geoblocare, despre dreptul fiscal și ver că vom putea să ducem la, să contribuim cu toții la un raport foarte reușit reușit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schwab. Vreau să vă cer scuze pentru că am schimbat acum și n-am văzut timpul dumneavoastră de vorbire. Urmează domnul Nica. Bună ziua, domnule vicepreședinte! pentru a avea o piață digitală cu adevărat integrată și pentru a registra progrese în domeniul digital sunt necesare investiții în infrastructură și în rețele de comunicații rapide și foarte rapide inclusiv în zone rurale și îndepărtate de asemenea susțin cu tărie prevenirea blocării geografice nejustificate. sunt necesare măsuri ambițioase și specifice de îmbunătățire a accesului la bunuri și servicii prin eliminarea practicilor de blocaj geografic nejustificate și a discriminărilor de preț în funcție de localizarea geografică sau de naționalitate. un prim pas în direcția opririi geoblocărilor îl reprezintă propunerea comisiei prin care se dorește să consolideze portabilitatea și interoperabilitatea pentru a stimula libera circulație a conținuturilor sau serviciilor achiziționate și disponibile în mod legal precum și accesibilitatea și funcționarea transfrontalieră a abonamentelor. nu văd nicio contradicție între principiul teritorialității și măsurile de înlăturare a barierelor din calea portabilității conținuturilor. raportul privind piața unică digitală reprezintă doar începutul în direcția eliminării geoblocării și vă susținem cu toate Mulțumesc, domnule Nica. Urmează acum domnul Heinkel. Doamnelor și domnilor, înainte să intru în politică acum doi ani, mi-am petrecut întreaga viață profesională în acest domeniu și acum 25 de ani uh, mă ocupam de uh, terminale, home terminals, uh, Um, și de instalarea acestora și la momentul respectiv uh, erau niște chestiuni uh, noi privite cu ochi critici de mulți. Eu cred că este foarte important să uh, protejăm oamenii în fața exploatării. Da, acest raport este foarte bun, dar totuși pot fi făcute câteva observații. Au fost întotdeauna colegi care în timpul dezbaterilor au spus că oamenii doresc să Uh, uh, care spun că există tot mai mulți oameni care nu își doresc să poată să ia propriile decizii. Eu nu cred că este adevărat acest lucru. Cred că această inițiativă duce la mai multă creativitate și la mai puțină impunere din partea statelor. Și acest lucru nu cred că este rău nici pentru cetățeni, nici pentru întreprinderi. Europa digitală este deja în momentul de față cu mult în urma Statelor Unite și Asiei. Și acest lucru se datorează faptului că n-am avut destulă încredere în, cetățenilor, în cetățenii noștri și nu am acordat destulă libertate întreprinderilor noastre, pentru că numai cu libertate și responsabilitate pentru acțiunile proprii vom putea să promovăm piața digitală pe care, de care avem uh, nevoie. Și um, eu cred că zona uh, moneda euro ar trebui să fie abrogată. Uh, stimate domnule Henkel, premiți uh, o întrebare din partea doamnei Iaconsari, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Întrebarea mea este următoarea ați spus că Europa este în, a rămas în urmă pentru că nu am acordat încredere cetățenilor și întreprinderilor. Eu nu cred că acesta este motivul. Analiza generală ne arată că suntem rămași în urmă sau rămânem în urmă pentru că avem 28 de state membre, fiecare având propriile norme în materie de protecție a datelor. Propriile norme digitale, înțelegeți dimensiunea europeană a acestui fenomen? Da, cred că aveți dreptate că fragmentarea pieței unice europene este unul dintre motive, dar nu cred că este motivul principal. Motivul principal este că aici, în Europa, noi uh, am crezut prea mult, ne-am încrezut prea mult în stat și pot să mă gândesc acum la toate programele de cercetare uh, pentru cercetare, de cercetare în domeniul inovării tehnologice. Uh, toate firmele europene, Siemens, Olivetti, Bull, uh, ICL, toate acelea au dispărut, dar americanii au rămas. Mulțumesc, domnule Henkel. Vă rog să aveți înțelegere dacă nu voi uh, sigur, dacă permit casonașul albastru, atunci vă rog să vă opriți la 30 de secunde pentru fiecare întrebare, 30 de secunde pentru fiecare răspuns. Acum urmează doamna Tum, un minut și jumătate. Dragi colegi, uh, suntem cu toții de acord că viața noastră este din ce în ce mai mult digitală. Guvernarea electronică și comerțul electronic au devenit o realitate de zi cu zi. Din păcate, legislația și politicile europene nu țin pasul întotdeauna. Anumite state membre nu se descurcă foarte bine. În țara mea, Estonia, poți să creezi o întreprindere online într-o jumătate de oră și uh, poți uh, să gestionezi afacerile prin internet de oriunde în lume. Dar registrarea online a întreprinderilor uh, nu este disponibilă în toate statele membre și uh, multe registre acceptă doar uh, semnăturile sau semnăturile electronice nu sunt acceptate de multe registre. dincolo de granițele Estoniei, chiar în Uniunea Europeană, chiar și aici la Parlamentul European, anumite servicii nu sunt oferite, chiar acum când discutăm de acest subiect foarte important. Se propun 16 direcții în care se poate avansa, dar trebuie să rezolvăm problemele de bază pentru a asigura uh, funcționarea corectă a pieței unice digitale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Tom. Urmează acum domnul Silichiotis. domnule președinte. Piața unică digitală va utiliza noile tehnologii pentru a servi interesele multinaționalelor și ale capitalului. Ori, obiectivul nostru a trebui să fie bunăstarea persoanelor, însă aceste posibilități tehnologice vor fi utilizate în primul și în primul rând pentru a spori profitul marilor întreprinderi în pozițiile lor concurențiale. Piața unică digitală va avea consecințe în special asupra IMM-urilor, asupra drepturilor lucrătorilor, dar și asupra consumatorilor. Prin urmare, trebuie să revedem obiectivele acestei strategii digitale pentru a pune în centrul lor interesele cetățenilor. Piața unică digitală trebuie să aducă noi locuri de muncă de calitate, trebuie să sporească drepturile lucrătorilor, dar și drepturile consumatorilor. Ceea ce e la fel de important e garantarea unui acces liber și gratuit la internet și protecția datelor personale. Tehnologia trebuie să fie folosită pentru a ajuta IMM-urile pentru a le înlesni accesul la finanțare, dar și pentru a le consolida poziția pe piață. În acest sens am depus amendamente în numele grupului GUE. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Silichiotis. Urmează acum un minut și jumătate, domnul Tarand. Thank you. As president... Mulțumesc. În calitate de președinte al Uniunii Estoniene ale persoanelor uh, cu probleme de mobilitate și vicepreședinte a Intergrupului pentru Dizabilități din acest Parlament, mă bucur că unele dintre principalele preocupări ale persoanelor cu dizabilități sunt abordate în acest raport. Observ că provocările legate de accesibilitate și excluziune care se confruntă probleme, persoanele cu dizabilități uh, sunt abordate în acest uh, raport. Strategia privind piața unică digitală a Comisiei pentru Europa nu ține cont de nevoia de a asigura accesul egal și nerestricționat a persoanelor cu disabilități la toate noile tehnologii digitale. Încă o adăugire. Cred că aspectele legate de accesibilitate și interoperabilitate ar trebui mai mult subliniate am putea avea software-uri foarte bune de citire pentru persoanele uh, nevăzătoare, dar acestea nu sunt interoperabile cu majoritatea uh, aparatelor, site-urilor și așa mai departe. De aceea trebuie să, să se folosească aceleași standarde în toate domeniile pieței unice digitale. Domnule comisar, acest raport în acest raport, în patru pagini și jumătate, se face referire doar la texte adoptate mai de mult de colegiuitori. Acesta arată că diferitele comisii nu au folosit întregul potențial al acestor texte. Vă rog să schimbați situația de această dată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tarant. Permiteți o întrebare din partea domnului Malitic? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, celor două coraportoare pentru faptul că au pregătit acest raport uh, pentru comisie, un raport echilibrat. Președintele îl întrerupe pe domnul Zulo. You do not have the floor. Domnule Zulo, nu v-am dat cuvântul. Domnul Maletici are cuvântul. Frau Kollegin Maletici. Doamna Maletici. Mulțumesc, domnule președinte pentru că mi-ați, aștept, mi-ați acceptat cartonașul albastru. Estonia este una dintre țările lider în serviciile electronice la toate nivelurile. Aș dori să știu cum ați recomanda să ajutăm și alte state membre care uh, au economii digitale mai puțin dezvoltate? Cum putem asigura această convergență și cum putem să uh, Consolidăm astfel uh, piața unică digitală în Europa. Thank you for this question. Vă mulțumesc pentru întrebare. Nu sunt persoana cea mai potrivită pentru a vă răspunde, domnul Ansip s-a ocupat de uh, aceste lucruri ca prim-ministru aproape uh, un deceniu, 9 ani de fapt. Ar putea să vă răspundă mai bine. E, dacă cineva este interesat de experiența Estoniei, uh, poate să discute cu noi, nu am refuzat niciodată să răspundem. Mulțumesc și acum un minut, domnul Zulo mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc celor două coraportoare pentru tot ceea ce au făcut, pentru acest raport echilibrat și pe care îl sprijinim în mare parte. Eu cred că este fundamental uh, faptul că am identificat uh, trei elemente de bază pentru Um, ca cetățenia digitală să devină realitate. Primul pilon este egalitatea, adică posibilitatea de a oferi aceleași drepturi tuturor utilizatorilor, fie că ei acționează online, fie că acționează offline. Trebuie, din acest motiv, să eliminăm toate posibilele discriminări, mai ales geografice. Uh, al doilea pilon, al doilea element central este participarea. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii, administrațiile și întreprinderile vor uh, putea să circule, să facă schimb de informații uh, și să facă această piață să devină realitate. Apoi avem conceptul încrederii. În noi am introdus în raport diverse instrumente pentru ca cetățeanul, utilizatorul să poată să folosească acest sector, dar trebuie să subliniem și faptul că um, Existența acestor instrumente trebuie să fie cunoscută. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Domeniul economiei digitale este unul cu un mare potențial de creștere. Se vorbește despre un potențial de creștere de 4, 400 de miliarde de euro și 3,8 milioane de noi locuri de muncă. Uh, și, într-adevăr, problemele și provocările sunt uh, foarte complexe. Uh, de aceea, dezbaterile au fost îndelungate, foarte multă lume a fost implicată și cred că rezultatul este un raport foarte bun. Vreau să fac și eu câteva observații. Uh, în primul rând, mă deranjează această dorință foarte mare de a reglementa. Fie că e vorba de geoblocare, de extracția datelor, de domeniul uh, telecomunicațiilor, de cadrul uh, media pentru do- secolul 21 sau de platformele online, uh, Uh, mai multă reglementare nu înseamnă neapărat o mai bună reglementare. Haideți să verificăm întâi ce avem și ce se pune în aplicare. În al doilea rând, uh, concurența și investițiile în uh, extinderea infrastructurilor de tehnologie digitală. Președintele întrerupe, vă mulțumesc, doamnă Capel. Și acum are cuvântul domnul Carins, un minut și jumătate, pentru că domnul Covaci nu este prezent. Mulțum- vă rog, domnule Carins. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāri, kolēģi. Vienotai... Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, piața unică digitală e un nume grozav. Toți noi aici înțelegem despre ce e vorba, dar știu oare și cetățenii? Haideți să privim lucrurile din punct de vedere practic. Oricine dintre noi poate să meargă la München, bună oară! să-și cumpere acolo cârnații, celebri cârnați, apoi de acolo pot să zbor la Riga, pot să mă duc la Stockholm, Lisabona și să mănânc cârnații acolo. Pare un lucru normal. În plus, de la Riga aș putea să îmi plătesc abonamentul la televizor și orice conținut digital, dar nu pot beneficia de acest abonament nici la München, nici la Dublin sau oriunde undeva. De ce? Pentru că pentru bunuri acest lucru funcționează. Am putut înlătura frontierele în schimb în sectorul digital pentru economie devine tot mai important să eliminăm aceste obstacole bazate fie pe brevete, fie pe drepturi de autor. Ce trebuie să obținem? Trebuie să înlăturăm aceste obstacole să ne asigurăm că drepturile de autor se aplică în întreaga Uniune Europeană și la fel uh, uh, brevetele și drepturile ce decurg din acestea. Așa încât să nu mai trebuiască să ne deplasăm până la München ca să ne bucurăm de cârnații respectivi. Ca să ne putem bucura de internet, nu trebuie să fim într-un loc anume. Mulțumesc! Domnule Karins, domnule Karins, Permiteți o întrebare din partea domnului Sani? Da, colegii Carins. Domnule Carins, permiteți o întrebare din partea domnului Sani? Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Am vrut uh, mai repede să adresez uh, o întrebare colegului meu. Vreau să întreb dacă există motive concrete pentru faptul că enumeră toate aceste elemente importante ale pieței digitale. Sunt elemente importante, sunt de acord, dar de ce PPE-ul lasă întotdeauna educația și cultura pe din afară, ca și cum acestea nu ar fi elemente importante? Colegi, paldies par jautājumu. Eh, ja mēs... Vă mulțumesc pentru această întrebare. Dacă vorbim de piața unică în general, din punctul de vedere al PP, piața unică digitală trebuie să beneficieze de eliminarea obstacolelor existente oriunde. Piața unică digitală e importantă și pentru educație, pentru bunuri și servicii. Deci, grupul nostru politic spune că trebuie să înlăturăm obstacolele. Minute, Mulțumesc, domnule Karin, și acum, doamna Geringer-Deulenberg, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Crearea unei piețe unice cu adevărat integrate este cu siguranță unul dintre obiectivele majore ale Comisiei Europene. Uh, acesta se datorează nevoii de a folosi mai bine potențialul enorm legat de tehnologiile digitale pentru a promova ocuparea și creșterea economică. Trebuie să ne asigurăm. Um, am, s-a estimat că această creștere suplimentară ar putea reprezenta peste 3 milioane de noi locuri de muncă. Care e problema atunci? Problema sunt regulile intransigente de pe piață și nearmonizarea drepturilor de autor. Trebuie să se armonizeze legislația privind drepturile de autor, să se adapteze această legislație la lumea numerică și, de asemenea, comportamentele utilizatorilor trebuie să se schimbe. Toți ofertanții de servicii trebuie să respecte aceleași reguli, mai ales în ceea ce privește protecția datelor consumatorilor. De asemenea, trebuie să promoveze mai mult cultura antreprenoriatului și noi modele de business. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamne. Urmează acum domnul Dalton, un minut. Thank you, Mr. President. The digital Mulțumesc, domnule președinte. Revoluția digitală este deja aici. Ea va transforma toate aspectele vieții noastre, așa cum au făcut-o și agricultura, uh, revoluția agricolă și revoluția digitală. Va schimba modul în care uh, muncim, trăim și ne jucăm. E vorba de o piață globală de 3 miliarde de persoane conectate. E vorba de o piață globală, nu doar o piață europeană. Și n-ar trebui să creăm noi bariere. De exemplu, această dezbatere este transmisă în întreaga lume, dar conținutul pe care îl cumpărăm online este blocat. Și acest lucru, din punct de vedere tehnologic, este absolut uh, un nonsens. Consumatorii nu înțeleg acest lucru. Deci, salut propunerea privind portabilitatea, dar nu avem nevoie de licențe pan-europene. Trebuie să susținem economia participativă. Oamenii vor să împărtășească lucruri. Haideți să îi lăsăm, să construiască companii care să crească la nivel global. Dar e nevoie de schimbarea modelelor de afaceri uh, existente. Trebuie să salutăm acest lucru. Internetul crește um, din oficiu și haideți să nu tăiem uh, um, evoluția acestuia pentru că vine un tsunami digital, haideți să-l întâmpinăm cu brațele deschise. Mulțumesc, domnule Dalton. Urmează acum domnul Peterson, un minut și jumătate. Mulțumesc. Mai întâi doresc să mulțumesc uh, celor două coraportoare pentru tot ceea ce au făcut în acest dosar foarte important. Din ce în ce mai mulți europeni uh, sunt prezenți pe internet și apar noi probleme. De exemplu, cum putem să ne protejăm datele și informațiile personale, cum putem să ne protejăm pe noi înșine fără a pune în pericol libertatea de exprimare. Cred că raportul subliniază importanța criptării ca uh, instrument de a asigura protecția datelor personale și pentru a oferi un nivel de bază de securitate. raport se cere de asemenea să se prevină cenzura să nu ne punem în pericol libertatea de exprimare pe internet limitând responsabilitatea furnizorilor de servicii. Nu trebuie să obligăm pe furnizorii de servicii și platformele să monitorizeze constant conținutul pentru a ă, descoperi conținuturile ilegale, pentru că platformele nu trebuie să facă treaba autorităților um, polițienești și judiciare. Nu trebuie să ne limităm comportamentul online și interacțiunea online doar la platformele europene. De aceea trebuie să asigurăm că transferurile internaționale de date sunt sigure și subliniez că un acord, cel puțin cu americanii, este foarte important pentru a oferi certitudine juridică consumatorilor și întreprinderilor din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Peterson. Urmează acum un minut, domnul Mastalca. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am auzit, internetul este acum o formă primordială de comunicare. Există însă o serie de obstacole. Deși grupul meu politic susține piața unică digitală, am dorit să atragem atenția asupra anumitor probleme care trebuiesc până la urmă rezolvate, bună oară, protecția datelor, protecția consumatorilor, în special când uh, cumpără obiecte online sau în relațiile lor cu instituțiile publice prin intermediul e-guvernării toate sunt aspecte ce țin de piața unică digitală, chiar și atunci când anumiți cetățeni lucrează, de exemplu, de acasă, direct pe internet. Drepturile lor trebuie respectate. Piața unică digitală trebuie să includă o dimensiune socială. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Mastalca. Acum, domnul Raimon, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să aduc în discuție un nou element și anume, nu trebuie să avem doar o discuție economică pe marginea unei piețe unice. Pentru că nu e vorba doar de drepturile noastre ca și consumatori, ci și de drepturile noastre cetățenești. Geoblocarea, de exemplu, este un problem care, o problemă cu care se pot confrunta uh, cu care se poate confrunta oricine. E vorba nu doar de restricționarea unor uh, drepturi economice, ci e vorba de cenzură, de restricționarea drepturilor cetățenești. De aceea trebuie să se facă mult mai multe eforturi aici și trebuie să ascultăm pe reprezentanții uh, drepturilor uh, omului. Mai de mult nu era posibil să produci conținut și apoi uh, să uh, împiedici oamenii să consume conținutul respectiv. Trebuie să schimbăm lucrurile pentru că acum uh, multinaționalele pot să restricționeze accesul la conținut al oamenilor și aici e clar că trebuie să facem ceva. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Raimond. Urmează acum un minut doamna Parker. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea și votarea acestui raport este pur și simplu o pierdere de timp în Parlament. Nu doar pentru că nu sunt de acord cu multe aspecte din crearea pieței unice digitale, dar și pentru că chiar înainte să voteze acest raport, Comisia a lucrat deja mult în umbră uh, pentru a se adopta rapid legislație pentru a-și atinge obiectivele și noi, consumatorii și întreprinderile din Uniunea Europeană, trebuie să poarte, purtăm povoara unei proaste legislații. De exemplu, în ceea ce privește serviciile digitale, birocrații de la Comisie uh, au stabilit reguli, dar fără a avea experiență în gestionarea afacerilor și doar la un an această propunere europeană a forțat mii de întreprinderi din întreaga Europa să nu mai facă comerț pe piața internă dar în loc să admită că s-a greșit în acest raport, se sugerează că um, aceste eforturi au fost încoronate de succes încrederea în Uniunea Europeană este foarte scăzută uh, și este jenant că se sugerează în acest raport uh, că acest raport uh, va ameliora încrederea consumatorilor. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Verheyen. Pentru evoluția economică în Uniunea Europeană, într-adevăr, piața digitală are un potențial uh, extraordinar și economic și în ceea ce privește cultura și cunoașterea. Diversitatea culturală trebuie să fie susținută prin piața digitală, astfel încât societatea se poate să se dezvolte, să dezvolte și Europa să rămână competitivă la nivel uh, digital. Sectorul cultural uh, este marcat de multe structuri ale actorilor pe piață. Uh, pe piața mass media există condiții de convergență care trebuie să fie uh, respectate și este important să se facă uh, o distinție foarte clară și să se introducă norme pentru mediile audiovizuale, astfel încât să existe niște norme uniforme și să se evite denaturarea pieței prin condiții diferite este foarte important ca conținuturile audiovizuale să, fie, să facă obiectul unor uh, norme pentru a proteja uh, libertatea de expresie și uh, tineretul joacă un rol foarte important aici. E nevoie de găsirea unor poziții echilibrate. Um, această strategie trebuie să înlăture obstacolele și în același timp să protejeze datele personale. Portabilitatea este foarte importantă pentru a crește accesul la datele personale. În același timp, uh, trebuie să se asigure accesul la conținutul digital și um, teritorialitatea este un principiu care nu trebuie să fie pierdut din vedere. E nevoie de asemenea de protecția drepturilor de autor. În președintele întrerupe, mulțumim doamna Farhaia, urmează domnul Toișenovski. Un minut. Vielen Dank, Herr Präsident dragi colegi ca și raportor al grupului social democrat în cadrul comisiei pentru libertăți civile m am luptat și eu pentru un raport al pieței unice digitale cât mai benefic cetățenilor inovației și economiei europei. pe lângă crearea unei societăți mai incluzive și mai eficiente piața unică digitală și avansurile tehnologice oferă și firmelor mai mici șansa de a concura cu marile companii și să creeze noi locuri de muncă. acesta e un pas mare pentru tinerii antreprenori europeni cu un potențial extraordinar în țări precum românia și nu numai în același timp respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor cu precădere protecția datelor cu caracter personal și a dreptului la viață privată sunt elemente cheie. atât legislația europeană cât și tehnologia în sine trebuie dezvoltate punând cetățeanul în centru și în control asupra datelor sale. trebuie impuse sancțiuni stricte pentru utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal sau pentru încălcarea intimității fie de către instituții private publice și guvernamentale mai ales în cazul transferării datelor către țări terțe piața unică digitală are un potențial extraordinar pentru europa însă fără a fi corect implementată poate ajunge doar un număr pe lista legilor ue. dacă lucrăm împreună putem dezvolta și aduce inovarea în europa. mulțumesc. mulțumesc. acceptați o întrebare cu procedura cartonașului albastru domnul romano? Mulțumesc, domnule președinte. Doream să-l întreb pe colegul meu. Atunci când vorbește despre sancțiuni importante, la ce sancțiuni se gândește dumnealui? Ce sancțiuni s-ar putea adopta pentru cei care folosesc internetul în scopuri criminale? Întreabă domnul Bonano. Vreau să spun că numele meu e Emilian Pavel și nu Toșenovski. Um, pentru a răspunde colegului meu, Um, trebuie să ne asigurăm că cei care fac voit uh, transferul uh, datelor cu caracter personal uh, încălcând astfel drepturile cetățenilor sunt sancționați. sunt convins că parteneriatele public private vor asigura pentru că este în interesul atât al celor privați cât și al statului și al statelor membre să protejeze drepturile fundamentale ale cetățenilor. mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg Pavel. Ă, știți ce am făcut? Am sărit un rând și l-am strigat pe colegul Toșenovski și de aceea am crezut că el a fost cel care a vorbit. Acum președintele colegul Pavel, un minut. Da, mă scuzați. Domnul Toșenovski. Comisarii, tak jak již dnes zaznělo, digitální trh v jeho Mulțumesc, așa cum s-a spus deja astăzi, Piața digitală este foarte importantă pentru creșterea economică din întreaga lume. Este unul dintre elementele necesare pentru dezvoltarea economică din ziua de azi și de aceea este important să rămânem proactivi la nivel european și să ajutăm pe cât posibil piața unică digitală. Aș dori să mulțumesc în numele tuturor comisiilor pentru marele efort care s-a făcut în acest uh, sens. Am reușit să subliniem uh, sectoarele importante în care trebuie să facem progrese cu piața digitală și acum rămâne de văzut cum putem armoniza taxele în uh, acest uh, domeniu care trebuie armonizat. Trebuie să încercăm să nu suprareglementăm, ci să ajutăm um, ca piața unică digitală să fie mai sigură și mai rapidă și să acopere o zonă cât mai mare. Sectorul privat uh, ajută la efectuarea progreselor și de aceea trebuie să ne gândim să ușurăm povara care apasă pe media acestora. Okay. Doamna Șache, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În timpul uh, mandatului uh, domnului comisar Calas am prezentat o listă ambicioasă ca să avem un spațiu unic digital în Europa. Dar în aceste vremuri dificile trebuie să ne ținem de promisiuni și să fim optimiști, pentru că avem nevoie de o economie a inovării și a cunoașterii sunt foarte importante pentru utilizatorii internetului, dar și pentru noile companii, pentru ca ele să nu dorească cu toatele să se stabilească în Silicon Valley. Trebuie să găsim soluții împotriva geoblocării, trebuie să protejăm drepturile consumatorii, trebuie să protejăm drepturile de autor și să asigurăm concurența loială, securitatea și concurența loială și să ținem cont de revoluția tehnologică care a avut loc. Internetul deschis, Open Data, Open Access – neutralitatea, transferul de date, fluxul de date, toate acestea sunt foarte importante pentru europeni, dar și protecția datelor personale. De altfel, sunt importante pentru toți oamenii și trebuie să acordăm atenție guvernanței internetului și întăririi drepturilor persoanelor online și să nu uh, le dăm voie să um, facă totul fără de ce fădele. Mulțumesc că vorbitoarea a fost întreruptă. Acum are cuvântul domnul Helmer. Domnule președinte, în această propunere sunt unele elemente care vor fi populare în rândul alegătorilor. Eu unul voi fi foarte mulțumit dacă voi putea avea acces la serviciul iPlayer al BBC la Bruxelles sau la Strasburg. Dar trebuie să ținem cont de faptul că dacă demontăm uh, acordurile de copyright existente, uh, companiile media nu vor mai avea resursele necesare pentru a produce noile conținuturi pe care uh, telespectatorii și le doresc. Această suprareglementare este dușmanul inovării și unor nu răspunde la nevoile statelor membre individuale. Trebuie să recunoaștem că este necesară o cooperare transfrontalieră într-o oarecare măsură pentru a ne asigura că serviciile acestea funcționează în mod corect în întreaga Europa. Dar cred că cel mai bine s-ar putea face dacă statele independente ar colabora între ele și nu printr-o abordare de planificare centrală a Uniunii Europene. Au spus-o mai mulți colegi, avem nevoie de o soluție globală, nu doar de una europeană. Mulțumesc, domnule Helmer. Are acum cuvântul un minut și jumătate, doamna Del Castillo Vera. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, s-au spus uh, multe lucruri astăzi. Eu mă voi concentra pe un aspect care este de importanță crucială pentru economia digitală și pentru piața digitală și anume contextul mare scara la care se poate dezvolta economia în Europa. Mă voi concentra anume pe date. Datele sunt esențiale în dezvoltarea economiei digitale. Analiza eh, pachetelor mari de date, big data, de date reprezintă axa fundamentală, pilonul fundamental. Atât de mult încât cei care analizează aceste date sunt cei mai căutați uh, profesioniști din uh, lume, conform unui studiu uh, al World Economic Forum de acum câteva săptămâni. Acestea, acesta fiind realitatea, trebuie să ținem cont de transferul datelor. Datele se transferă, ele circulă și ajung la destinație prin rețele, rețele care reprezintă infrastructura economiei digitale. Înainte, transportul se făcea pe drumuri, pe mare sau pe cale aeriene. Acum, transportul, transferul de date se face prin rețele care sunt uh, sprijinite de un spectru radioelectric și trebuie să prioritizăm tot ce înseamnă dezvoltarea rețelelor mobile prin uh, politice, politici care să ajută inovarea și investiția într-un context de piețe competitive. Mulțumesc, doamna Del Castillo Vera. Are acum cuvântul doamna Senalova. Un minut. Děkuji za slovo, vážený pane Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, stimați colegi. Eu sunt raportor din umbră la Comisia TRAN. Ca și în alte domenii, și aici avem provocări legate de digitalizare. Dar sectorul transportului este un sector în care tehnologiile moderne au fost deja implementate. De exemplu, atunci când vorbim de sistemele de transport inteligente. Digitalizarea presupune o mai mare securitate, un confort sporit pentru călători, de aceea și-a găsit locul în uh, sectorul transportului și al turismului, dar accesul la tehnologie reprezintă încă o provocare chiar și în aceste sectoare. Trebuie, în cazul oricărei evoluții, să ne asigurăm că nu creăm obstacole suplimentare. Și aș dori să mă refer și la discriminare, fie că este uh, online sau offline. Discriminarea și diferențierea uh, pe criterii geografice este o problemă și aș dori să mulțumesc încă o dată raportoarelor pentru eforturile sale. Mulțumesc, doamnă Sernalova. Un minut, doamna Adinolfi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Acest dosar, după părerea mea, este o ocazie ratată. Ne-am limitat la minimum sindical și nu am profitat deloc de oportunitatea care ni se prezenta. O piață digitală unică nu are cum să se realizeze dacă nu uh, acordăm suficientă atenție cetățenilor europeni. Ce înseamnă acest lucru pentru mine? Ar fi trebuit să ne concentrăm pe demnitatea persoanei umane și pe toate drepturile fundamentale care sunt incluse în Carta Drepturilor uh, Uniunii. Mă gândesc la dreptul la viața intimă, la libertatea de exprimare și de formare, la non-discriminare și acestea sunt doar câteva exemple. Cred de asemenea că realizarea pieței unice digitale Uh, ar trebui să corespundă valorilor democratice europene. Deseori, piața digitală unică este percepută ca fiind o oportunitate de creștere economică, ceea ce este destul de discutabil din punctul meu de vedere, chiar și pe plan teoretic. Ne gândim prea puțin la faptul că este un vector de creștere pe plan democratic și social. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Adinolfi. Un minut și jumătate, doamna Comi. Grație! Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, după această muncă parlamentară de mare anvergură, am ajuns în momentul aprobării acestui raport foarte important, care, după părerea mea, este un prim pas, dar este un rezultat pozitiv. Nu trebuie niciodată să ne culcăm pe lauri, trebuie să ne dorim să ne îmbunătățim. Este și un rezultat cât se poate de democratic, pentru că a fost uh, uh, s-a negociat pe scară largă și toate grupurile politice au putut să-și exprime punctele de vedere, fie ele și divergente. Știm că existau multe interese în joc. Eu uh, am fost raportoare pentru piața unică de bunuri și servicii și împărtășesc uh, uh, spusele domnului Juncker și anume că piața unică digitală trebuie să fie un um, o prioritate pentru această comisie. Eu cred că am pornit-o cu dreptul pe drumul cel bun, dar trebuie să continuăm sunt piețe digitive, sunt uh, sectoare digitive, am toate atâtea dispoziții care trebuie armonizate pentru telecomunicație, pentru audiovizual, geoblocarea, noile tehnologii, transferul de date, da, protecția datelor cu caracter personal, N-are rest să mai continui lista, toată lumea o cunoaște. Oricum, viața noastră de zi cu zi este interdependentă de uh, economia digitală, profesioniștii nu sunt singuri vizați, trebuie să ne gândim la întreprinzători, la consumatori, la clienți și la entitățile publice. Și să nu uităm nici concurența uh, între noi și alte state precum Statele Unite, care sunt cu mult înaintea noastră. Din acest motiv, eu mă bucur pentru munca depusă și să o ținem tot așa. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Styler. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să-i spun uh, la mulți ani uh, coraportoarei Evelyn Gebhardt. Acest uh, raport, iată că este votat de ziua dumnea ei, la mulți ani, așadar. Piața unică digitală este plină de potențial. Uh, avem 28 de mm, țări cu mm, toți cetățenii lor, 415 miliarde de euro sunt implicați. Trebuie să ne asigurăm că indiferent unde trăim, mm, în Highlandurile scoțiene sau în altă parte, avem acces la rețeaua în bandă largă super rapidă. În privința aptitudinilor, trebuie să ne asigurăm că diferența de aptitudini nu um, devine o problemă, o prăpastie. Cele 55 de mii uh, de locuri de muncă disponibile în Regatul Unit în uh, domeniul comunicărilor și uh, rețelelor trebuie să fie ocupate de persoane calificate. Ne aflăm în pragul unei a treia industrie, industrie, revoluții industriale. Trebuie să facem progrese. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Nibler. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. În primul rând, mulțumesc foarte mult raportoarelor, raportoarilor din umbră și tuturor celor care s-au implicat în acest raport. Este un raport foarte bun și ca și, ca și antevorbitoarea mea, aș dori să-i urez la mulți ani doamnei Gebhardt. Digitalizarea trebuie să fie un subiect cheie în 2016, adică trebuie să creăm cadrul pentru a permite mm, evoluția de plină a potențialului pieței unice digitale europene. Știm, dragi colegi, că avem foarte mult de recuperat și uh, trebuie să ținem cont de faptul că 44% din, la sută din gospodăriile europene nu au acces la uh, internet uh, în bandă largă uh, rapid. Doar 14% din IMM-uri uh, sunt active pe internet, deci e clar că trebuie să mai facem foarte multe. Au abordat colegii și uh, subiectul geoblocării, de asemenea fiscalizarea este foarte importantă, plata TVA e un subiect care trebuie să ne preocupe, de asemenea Uh, serviciile de plată, trebuie să ne preocupe și directiva uh, pe această temă pentru că plățile electronice se folosesc foarte mult în sectorul transporturilor. Știm că este foarte important să avem un adevărat ecosistem pentru startup-uri și uh, întreprinderi mici. Este, avem o conferință internațională foarte importantă pe acest subiect care s-a referit la toate punctele cheie și este important să-i susținem pe tineri, pe creativi care să aibă șansa de a-și realiza ideile în Europa și uh, să nu mai plece în SUA. Asta voiam să spun. Mulțumesc mult! Mulțumesc, doamnă Nibler. Are acum cuvântul un minut, doamna Toia. Grație. Vă mulțumesc. Eu cred că dezvoltarea pieței digitale, știind toate aceste angajamente din foaia de parcurs, nu poate să se facă fără dezvoltarea și punere în aplicare unei piețe unice a rețelelor de servicii și telecomunicații, o piață care chiar să funcționeze. Așteptând noul cadru legislativ pentru telecomunicații, eu cer Comisiei să nu mai piardă timpul și să țină cont de angajamentele din regulamentul pentru telecomunicații și să le onoreze, mai ales revizuirea uh, Uh, pieței în ce privește tarifele angro, pentru că atunci, uh, dacă nu ne ținem promisiunea și nu revizuim tarifele angro, nu avem cum să ne uh, ținem angajamentele, de exemplu, legate de roaming. Deci, vedeți, toate acestea sunt interdependente, sunt convinsă că domnul comisar înțelege. În ultimele secunde când m-am mai rămas, vreau să reamintesc importanța și implicațiile pe care le are această piață pentru industria manufacturieră. Aceste servicii trebuie să se integreze și ele în industria digitală. O vorbitoare a fost întreruptă. Mult... Paunova. Doamna Paunova, un minut și jumătate. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am muncit foarte mult, timpul a fost limitat, dar Parlamentul European și-a a dat dovadă de o dorință politică foarte puternică de a finaliza eh, piața digitală în Europa. Aceasta este unul dintre proiectele cele mai ambițioase ale Uniunii Europene. Din păcate, totuși, acest raport nu eh, este suficient de ambițios. Cu toate acestea, reprezintă un ghid destul de util pentru eh, strategiile digitale ale Comisiei Europene pentru viitor. Cel mai important este să se integreze piețele online și offline, în special în ceea ce privește drepturile și protecția acordată consumatorilor. Ei uh, trebuie să aibă aceleași condiții de achiziție dacă cumpără pe internet sau într-un magazin. Astfel s-ar îmbunătăți nivelul de încredere în vânzările pe internet și uh, încrederea în generală în digitalizarea la nivel european. Lucru care aduce la îmbunătățirea e-guvernării, e-sănătății și inovărilor pe piața digitală. Am uh, arătat clar că ne-am luat un angajament față de piața digitală și trebuie să creștem nivelul de încredere, pentru că acest lucru este important pentru a se realiza creștere, economic, creștere economică și pentru a avea o Europa mai competitivă, cu tineri Um, bine pregătiți și o prezență mai uh, pregnantă pe piața internațională. Vreau să le mulțumesc colegilor din comisiile parlamentare și raportorilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut are cuvântul doamna Costa. Președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această importantă strategie digitală pe care ne-a prezentat-o Comisia datorită muncii doamnei Gebhardt, a putut să fie consolidată și în beneficiul cetățenilor și în beneficiul consumatorilor. Trebuie să fim atenți la serviciile furnizate, dar și la informațiile și conținutul audiovizual și creativ care există pe internet și că acestea să fie sursă de creștere și uh, competitivitate. Trebuie să ne gândim de directiva în ce privește drepturile de autor și directiva MES, pentru că trebuie să lămurim anumite aspecte, ca de exemplu geoblocarea justificată, portabilitatea datelor și portabilitatea drepturilor de autor, de exemplu pentru a uh, promova mai mult opere cinematografice, și trebuie să facem distinția între serviciile lineare și serviciile non-lineare și să facem bine diferența între uh, platforme și um, um, serverele pe care se găsesc aceste platforme. Toate acestea trebuie să fie gestionate de către directiva VMS. Trebuie neapărat să um, salvgardăm diversitatea culturală europeană. Mulțumesc, doamna Costa. Un minut 30, domnul Coelio. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Indiscutabil, evoluția rapidă a internetului creează o lume nouă. Se schimbă modul nostru de a trăi, modul nostru de a face cumpărături. Trebuie să ne adaptăm la această situație și Uniunea Europeană trebuie să participe la digitalizarea, la digitalizare prin unificarea pieței interne în acest domeniu. Trebuie să susținem mai ales IMM-urile și să liberalizăm piața pentru consumatori. Felicit Comisia pentru că a inclus în prioritățile sale piața unică digitală. Trebuie să uh, reducem fragmentarea juridică a pieței unice și trebuie ca toate propunerile să fie puse în aplicare cât mai rapid și în mod armonizat. Altfel, riscăm să devenim o insulă digitală și Europa nu își permite să piardă teren în acest domeniu. În ceea ce privește funcționarea pieței digitale, Trebuie neapărat să se creeze o, o atmosferă de încredere pentru cumpărăturile online. Trebuie să fim foarte atenți și la portabilitatea datelor, la securitatea online și la prelucrarea datelor personale. O Europa digitală care nu își protejează cetățenii ar fi cu siguranță o Europa eșuată. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, are acum cuvântul un minut, doamna Ulfskog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așa cum uh, au spus și antevorbitorii mei, revoluția digitală este o realitate, nu ne afectează doar modul în care consumăm rusă, ci și modul în care învățăm. Digitalizarea ne transformă modul de viață și comunicarea comisiei se concentrează pe consumatorii care călătoresc însă trebuie să analizăm modul în care este afectată și piața muncii, pentru că acest aspect a fost neglijat. Această economie în care totul se împarte are și provocări alături de oportunități. Frontierele devin tot mai uh, estompate modul în care se lucrează um, este nou, se lucrează în grup acum, crowdworking. Acest lucru îngrănează și situația sănătății um, la locul de muncă, atât fizice cât și psihice. Prin digitalizare se flexibilizează mult condițiile, însă cresc uh, și crește și vulnerabilitatea locurilor de muncă. Mulțumesc, domnul Kelly. Uh, fără îndoială, apar în permanență idei de startup-uri și inovații care fac ca sectorul digital să joace un rol tot mai, tot mai important în viața noastră. Google există de 18 ani, Facebook de 12 ani deja, este uh, și noi ne chinuim încă să finalizăm piața unică digitală. Nu e de mirare că suntem mult în urma SUA. Dar, după cum se spune, mai bine mai târziu decât niciodată. Este important să progresăm rapid, dar să uh, acționăm în mod uh, extensiv și să facem lucrurile bine, pentru că nu uh, va fi suficient să lucrăm cu jumătăți de, de măsură. Trebuie să armonizăm prevederile, trebuie să uh, eliminăm mai ales geoblocarea, care uh, este o piedică pentru evoluție. Eu uh, salut uh, regulamentul protecției datelor pentru care am fost raportor la comisia unde sunt membru. Cred că acum vom uh, reuși să oferim încredere consumatorilor, să le arătăm că datele lor sunt în siguranță și că startup-urile vor putea să se dezvolte și afacerile să prospere în Europa. Dacă facem așa cum trebuie piața unică digitală, vom reuși să câștigăm 415 miliarde pentru economia europeană. Sunt mulți bani și uh, e clar că merită să ne asigurăm că lucrăm din greu pentru ca piața unică digitală să fie finalizată, ca să fim din nou cei mai competitivi din lume. Mulțumesc mult! Mulțumesc, stimate coleg Kelly. Domnul Danti, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Revoluția digitală deja ne-a schimbat viața ca orice fel de modificare epocală și ca atare există riscuri și oportunități. Noi suntem cei care trebuie să facem față acestei provocări, să profităm de toate oportunitățile pentru creștere economică și pentru cetățeni și consumatori, dar în același timp trebuie să fim conștienți de riscuri. Cum spuneam, țesutul productiv, societatea au fost afectate de revoluția digitală, dar cum s-a asociat Europa acestui mare proces de transformare? Când vorbim despre economia digitală, ne gândim în mod spontan la Silicon Valley și nu la un loc pe continentul nostru. Și totuși noi pariem că datorită unor investiții uriașe și datorită unor politici coordonate, Uniunea Europeană va putea să uh, se relanseze, să uh, își exploateze întregul potențial și să joace din nou un rol de pionerat, pentru că este un loc uh, pentru producții de mare calitate, un loc în care putem să ne exprimăm cultura și uh, frumusețea patrimoniului nostru. Trebuie să o pornim pe drumul modernității și trebuie să conducem această revoluție cu uh, uh, vizionarism și mult curaj. Mulțumesc. Un minut, doamna Galpelț. Prezident, először is szeretnék gratulálni a uh, jelentéstevő. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îi felicit pe raportori și să-i spun și eu, doamnei Gebhardt, la mulți ani. Acest raport este excelent. Ca raportor din umbră, eu nu doresc să mă concentrez pe lucrurile care s-au spus deja. Mă voi referi doar la impozitare. Lumea ne-a lăsat în urmă și iată că suntem în urmă și în domeniul reglementării. De aceea Comisia trebuie să fie proactivă pentru uh, a-și putea proteja așa cum trebuie consumatorii. Dacă vorbim despre comerțul electronic și despre impozitare, uh, vedem că, de fapt, folosim termeni, uh, noțiuni colective. Fiecare element din acest concept poate crea probleme. Avem mult prea multă birocrație. Dacă am renunțat la birocrație, situația IMM-urilor s-ar îmbunătăți. Ar trebui ca piața digitală și internă să meargă mână mână. Mulțumesc. Un minut, doamna Rozier. Mulțumesc. Aș dori înainte de toate să mulțumesc raportoarelor și uh, să-i adresez uh, câteva cuvinte lui Evelyn, nu numai pentru că este ziua ei, ci și pentru că ne-a oferit discuții de, calitate, de, o, de o calitate deosebită în pregătirea acestui raport. Și aș dori să mă refer la cultură, un domeniu specific pentru Uniunea Europeană. Știm cu toții că este supărător să nu putem să ne satisfacem setea de cultură peste tot și gratuit, așa cum ne-am dorit. Cred că noi, ca responsabili politici, avem uh, datoria de a uh, ne pune întrebarea care sunt consecințele opțiunilor noastre. Oare este corect să desfințăm teritorialitatea și asta să presupună că un artist nu va primi neapărat o remunerație pentru opera sa, chiar dacă e apreciată de spectatori? Care sunt consecințele opțiunilor noastre? Știm că la ora actuală raportul de forță este dezechilibrat între uriașii internetului și uh, cei uh, din sectorul creativ. Deci e foarte important să consolidăm uh, creația, să consolidăm cultura în Europa. Asta trebuie să fie prioritatea noastră în acest domeniu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Rozier. Un minut, doamna Clun. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în calitate de raportor din umbră pentru Comisia de Transport și Turism interoperabilitatea, uh, sisteme de transport inteligente uh, sunt indispensabile pentru a avea un sistem eficient pentru consumatori, pentru clienți, pentru companii, fie ele IMM-uri, uh, startup-uri, companii de mari dimensiuni Digitalizarea poate să ne ajute pentru a folosi mai bine capacitățile care există acum, permițând companiilor să fie mai eficace și mai eficiente și uh, creând locuri de muncă. Sunt foarte importante ca să putem să facem față provocărilor, ca să putem să reducem birocrația, mai ales cea legată de logistică și de livrarea de bunuri. Trebuie să ajungem într-un punct în care să avem uh, um, servicii vamale electronice, în care să nu mai avem șoferi de camion care sunt obligați să aibă Uh, maldere de uh, formulare uh, pentru formalitățile vamale. Deci, cum spuneam, mai multă concurență, o eficientizare și uh, creare de locuri de muncă. Și, de asemenea, pentru sectorul turismului trebuie să ajungem într-un moment în care să reglementăm mai bine acest sector. Din nou, vorbitoare se întreruptă. Mulțumim, doamnei Cluni. Acum are cuvântul doamna Iacunsar. Arvoisa puhemies, Carlos Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Cala și doamna Gebhardt, raportorii, au uh, analizat îndeaproape problema și sunt foarte curioasă să aud opinia Comisiei în privința lucrurilor care s-au spus astăzi. Cred că trebuie să facem în continuare cercetare și să analizăm cu atenție efectele economiei digitale asupra culturii, asupra economiei, învățământului Cred că e important să o facem pentru că astfel putem preveni unele dintre efectele nedorite care pot um, apărea ca urmare a instaurării economiei digitale. Putem uh, introduce standarde bune pentru uh, supravegherea și monitorizarea pieței digitale. Trebuie să analizăm uh, big data, algoritmurile de analizare acestor pachete mari de date și, de asemenea, trebuie să creștem nivelul de încredere, pentru că încrederea este importantă dacă dorim să putem uh, profita de această revoluție tehnologică. Mulțumesc, doamnă Iaconsari. Are acum cuvântul un minut, doamna Corața Bild. Mulțumesc. Finalizarea pieței unice este o cale ă, către creștere și ocupare. Haideți să susținem acest proiect și să susținem un internet gratuit global. Astfel am eliberat forțele existente și am permite consolidarea încrederii, eliminând obstacolele digitale și frontierele. Consumatorii nu trebuie să plătească dublu pentru un serviciu ă, identic dacă trăiesc în altă parte a Europei. Nu trebuie nici să creăm 28 de seturi de reguli, avem nevoie de o piață unică digitală. Susțin acest raport pentru că ține cont de excepțiile naționale și de protecționism. Europa ar deveni competitivă prin reguli simple și clare și nu prin uh, blocarea accesului altor actori. Problema noastră este fragmentarea, nu inovarea. Nu trebuie să încetinim ritmul economiei partajate, ci să garantăm transparență. Un flux liber al datelor este la fel de important ca celelalte patru libertăți. Aceleași reguli trebuie să se aplice online și offline. Și, stimate domnule președinte, pentru a încheia, un acord privind Safe Harbor este vital pentru a elimina un vid juridic și nu mai avem mult timp. Mulțumesc, doamnă Corața Bild. Un minut are cuvântul domnul Zorinio. Domnule președinte, domnule comisar, Trebuie să creăm un spațiu unic digital și trebuie să facem mai mult decât atât, deoarece această piață trebuie să țină cont de valorile noastre comune, ca de exemplu libertatea de exprimare, <laughs> egalitatea de acces pentru persoane și întreprinderi, libera circulație a bunurilor și a serviciilor, eficacitatea bunurilor și serviciilor publice, securitatea. Acestea sunt valorile patrimoniului european și trebuie să le transpozăm în să le transpunem în uh, Uniunea Digitală. Nu avem în control, trebuie să continuăm pe această cale din ce în ce mai mulți europeni trebuie să aibă un acces la internet și la piața digitală, pentru că astfel se vor crea locuri de muncă, vom permite oamenilor să fie mai bine pregătiți și vom investi în inovare. Nu putem să ne permitem să rămânem în urmă, trebuie să continuăm și să o facem cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Trecem la procedura intervențiilor spontane. Am aproape 20 de cereri de intervenție, dintre care cred că unele vor putea fi transmise în scris de colegii care au venit la sfârșitul dezbaterii. Nu pot să dau cuvântul uh, decât uh, unui număr redus de colegi și o să mă uh, limitez la cei care nu au luat încă cuvântul în această dezbatere și la cei care au și fost prezenți la mare parte a dezbaterii. Și încep cu doamna Șoidrova pane Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi piețele digitale au oferit uh, ocazia importantă de, de dezvoltare pentru multe afaceri și pentru multe servicii. Parlamentul European și Comisia Europeană trebuie să stabilească un cadru legislativ, cadrul care este propus prin acest raport el include mai multe priorități specifice. Mă bucur că s-a concentrat uh, comisarul în intervenția sa pe protecția copyright-ului. Accesul la conținut este un drept al consumatorilor, însă și consumatorii au dreptul de a avea acces la un conținut de calitate. Uh, Calitatea trebuie așadar să reprezinte o prioritate. O altă prioritate este protecția copiilor. Internetul este un serviciu foarte bun, însă poate fi periculos. Protecția copiilor de abuzul pe internet trebuie să reprezinte o prioritate pentru uh, propunerile legislative ale Comisiei. <clears throat> Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Blanco Lopez. Eh, Președinte, Domnule președinte, digitalizarea a invadat toate domeniile. Europa trebuie să profite de tot potențialul societății digitale. Trebuie să um, promovăm uh, portabilitatea. Așa cum am făcut și cu roamingul, trebuie să planificăm utilizarea și să um, facem uh, internetul în bandă largă disponibil uh, cât mai repede. Trebuie ca rețeaua să fie sigură și de încredere. Trebuie să ajutăm IMM-urile să profite maxim de digitalizare și trebuie să protejăm și să ne stimulăm proprii creatori și propria producție culturală, pentru că fără ea nu se poate vorbi despre Europa. Avem așadar o ocazie. Europa nu poate să piardă această ocazie. e gric doamnă președintă potențial jedinstvenog digitalnog tržišta uniunii potrivit cifrelor statistice Potențialul pieței unite, unice digitale este imens. Dezvoltarea comerțului, crearea de administrație modernă, mai eficientă, acestea sunt doar câteva din beneficiile uh, care s-ar crea. De asemenea, ar fi nevoie de investiții în tehnologie, în inovare, ca să ne atingem obiectivele. Dar nu mă îndoiesc de rezultatul final, mai ales dacă politicienii își dau seama de cât de important este să creăm uh, reglementări de piață uh, egale ca să putem permite acest, aceste evoluții. Și aș vrea să mai atrag atenția unui uh, aspect, și anume infracțiunile. Acest lucru devine tot mai grave pe internet. Se vând online produse contrafăcute și noile media se folosesc pentru coordonarea activităților infracționale sau teroriste. Toate acestea sunt deja la ordinea zilei. Prin crearea unei piețe unice digitale, aceste provocări um, vor deveni și mai mari. De aceea trebuie ca și metodele noastre de a le combate să devină mai eficiente. Dar trebuie să nu uităm că e important să nu restricționăm niciodată um, drepturile cetățenilor care respectă legea. Mulțumesc, domnul Rope. Colegul Rope? Domnul Rope? Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Mulțumesc, dragi colegi. Rezoluția Parlamentului European în ce privește o strategie pentru o piață unică digitală este una foarte bună. Se vorbește despre crearea de locuri de muncă, despre revizuirea TVA-ului, despre drepturile de autor și așa mai departe, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra ceea ce lipsește din acest document, ca de exemplu efectele negative a digitalizării piețelor. Faptul că dispar uh, Uh, piețele locale, că se reduce calitatea produselor și serviciilor. Dacă vă concentrați doar pe TVA, veți avea efecte nedorite și asupra altor sectoare din viața oamenilor, pentru că uh, peste tot va fi globalizare. Dar ce se întâmplă cu uh, realitățile locale, cu comerțul de proximitate? Eu cred că trebuie să încurajăm pe oameni să cumpere online, dar ei trebuie să poată să facă acest lucru în cunoștință de cauză și să se gândească ce se întâmplă cu uh, vânzătorii cu amănuntul, cum spuneam, uh, de la colțul străzii. Mulțumesc, domnul Șogor. The segmented European landscape in the field of Peisajul segmentat european uh, în domeniul digital arată clar cât de departe suntem în continuare uh, de obiectivul nostru de piața unică digitală pentru uh, secolul 21. Practicile de distribuție, geoblocarea nejustificată și uh, discriminarea bazată pe uh, țările care emit cardurile de credit și pe adresele IP distorsionează concurența. Încă cetățenii europeni nu au acces la conținutul digital la care au acces alți cetățeni ai altui stat european. Mă bucur să văd că raportul ține cont uh, și de alte beneficii pe care le-ar avea deschiderea pieței, dincolo de profitul economic, pentru că ar duce la dezvoltarea, la înflorirea culturilor și la dezvoltarea economii, uh, Europei uh, multilingve. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șogor. În încheiere, doamna Grapini domnule președinte domnule comisar doresc în primul rând să felicit raportoarele și pe toți colegii care au contribuit la un raport atât de important. faptul că s au depus peste doi zero de amendamente arată importanța și interesul manifestat de colegii noștri. piața unică digitală este extrem de importantă și o bună reglementare poate uh, permite apariția de oportunități noi și pentru uh, utilizatori și pentru întreprinzători așa cum o reglementare proastă poate să le blocheze. reglementările pieței unice digitale trebuie să ducă la creșterea numărului numărului de imm uri. domnule comisar sunt încă multe lucruri de făcut comisia prognozează un potențial de creștere care depășește o sută de miliarde uh, a um, economiei colaborative dar mai sunt încă multe lucruri de rezolvat. personal am urmărit în acest raport dacă se respectă echilibrul între dezvoltarea pieței digitale și protecția consumatorului și trebuie să vă spun că regiunile europene sunt foarte diferit dezvoltate în materie de conectivitate și aici trebuie să puneți accent. susțin și votez raportul uh, dar pentru materializare comisia trebuie să și cu propuneri concrete comisia trebuie să armonizeze modul de cheltuire a fondurilor de investiții pentru diminuarea disparităților regionale. mulțumesc. Mulțumesc, Grapini. Procedura Catch the a încheiat aici. Și aș dori să dau cuvântul domnului Ansip în încheierea Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte rodnică. În Europa am reușit să creăm piața unică în sens fizic. Am reușit să eliminăm toate barierele care ne despărțeau statele membre dar o piață unică digitală nu există și din cauza faptului că economia noastră devine zi de zi mai digitală, putem vedea că aceste obstacole revin. Aceste obstacole sunt din ce în ce mai mari în fiecare zi. Este urgent să acționăm aici, în Parlamentul European, cât și la Comisia Europeană simțim acest lucru. Ne-am făcut primele două propuneri încă din decembrie. Trebuie să permitem un acces legal la conținuturile digitale cetățenilor. De aceea am făcut uh, propunerea, prima propunere. A doua propunere se referea la regulile contractuale digitale. Avem uh, un, pot, un uh, număr potențial de 56 de seturi de reguli diferite. În loc de acestea, noi am propus două reguli referitoare la uh, vânzarea online a bunurilor um, materiale și uh, la vânzarea online de conținut digital. Următoarea noastră propunere legată de 700 de MHz va veni în februarie și sper ca în martie să putem face o primă propunere referitoare la industrie. Vom propune un pachet industrial care se va referi și la comunicarea cl prin cloud și la standardele TIC. Sper ca în aprilie să putem propune un nou plan de acțiune în acest, pentru internet. În mai, um, cooperarea pentru protecția consumatorului, pachetul e-commerce, um, tot ce ține de livrarea de pachete și de geoblocare. În iunie vom face o a doua propunere referitoare la copyright se va referi la ameliorarea accesului transfrontalier la conținuturile digitale și, de asemenea, uh, se va referi la biblioteci, la excepții pentru învățământ, pentru persoanele cu handicap și, desigur, la uh, data mining. În iunie vom face o propunere referitoare la revizuirea directivei privind cablul și satelitul, apoi uh, directiva audiovizualului, Și toate acestea se vor înscrie în reforma copyright-ului și apoi rolul platformelor pe piață, inclusiv conținutul ilegal pe internet. În iunie-iulie, propuneri referitoare la securitatea serviciilor, reforma telecom, de asemenea ne vom ocupa de infrastructură, în noiembrie de fluxul liber al datelor, revizuirea directivei uh, vieții private Uh, în mediul electronic și în decembrie sper să să facem oricum noi propuneri prin piața unică digitală. Deci aștept cu nerăbdare cooperarea fructuoasă cu dumneavoastră în uh, consolidarea pieței unice digitale pentru Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ansip! Dăm acum cuvântul în încheiere raportoarelor, în primul rând doamnei Calas. Două minute fiecare. Uh, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Cred că este foarte important că au fost implicate multe comisii în elaborarea acestui raport. Uh, au participat uh, cu avizele lor și s-au implicat foarte mulți deputați care și-au exprimat punctele de vedere. Mă voi referi doar la câteva chestiuni aduse în discuție acum. Trebuie să înțelegem uh, cu toții că internetul este mai mult decât un uh, mare magazin, are foarte multe straturi, uh, inovare, alterale. E adevărat că și comerțul electronic este important, însă nu totul se reduce la asta. Unii deputați s-au plâns că raportul nu subliniază suficient anumite subiecte. Cred că important este faptul că am ajuns la un echilibru. Toate subiectele sunt totuși acoperite și sunt acoperite în mod echilibrat în raport. Unii au spus uh, că um, sunt probleme cu uh, problemul once only principle în ceea ce privește uh, protecția datelor. Datele nu sunt păstrate într-o singură bază de date mare, ci în multe baze de date mici care sunt uh, în comunicare una cu alta. Așa trebuie să funcționeze lucrurile în era digitală. Oamenii au control asupra datelor lor când vorbesc în dialogul lor cu autoritățile publice. Cred că este foarte important că cetățeanul și utilizatorul trebuie să se afle în uh, centrul sistemului. Ei trebuie să dețină controlul. Trebuie să vedem mai ales efectele pozitive, pentru că astfel oamenii uh, sunt mai autonomi, lucrează pe propriu și nu sub uh, gestiunea cuiva. Trebuie să ne bucurăm că lucrurile sunt așa. Vreau să mulțumesc așadar tuturor pentru cooperare. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul doamnei Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru urările pe care le-am primit. Și cred că aici putem spune că ne aflăm la începutul lucrărilor privind piața unică digitală. Ne mai așteaptă multe și vreau să mulțumesc Comisiei Europene care ne-a informat uh, cu privire la pașii care vor urma în viitor. Și e foarte bine așa. Dragi colegi, dragi colegi, trebuie întotdeauna să ne fie clar un lucru. Noi nu dorim ca piața unică digitală să existe ca scop în sine. Ne dorim o piață internă care să fie uh, pentru cetățeni, pentru oameni. Uh, fie că sunt creatori de cultură, fie că sunt uh, consumatori, fie că sunt lucrători sau prestatari de servicii. Și acest lucru trebuie să nu îl pierdem din ochi Trebuie să facem ceea ce trebuie făcut pentru a avea succes pentru a uh, fi competitiv pe plan mondial și pentru a profita de toate șansele uh, necesare pentru a avea realmente o creștere uh, bună și inteligentă și pentru a crea locuri de muncă de calitate în Uniunea Europeană. Asta trebuie să realizăm noi aici, asta trebuie să obținem. Și pentru asta trebuie să fim ambițioși, mult mai ambițioși decât Comisia Europeană, au spus-o mai mulți colegi. Și uh, cu toții împreună vom lucra ca să se și întâmple în acest mod. Și în încheiere aș dori să mai fac o observație ca să nu las vreo impresie greșită. Doamna Trozanski, uh, v-ați uh, plâns de număr, uh, s-a, va, doamna Trozanski s-a uh, lăudat cu numărul mare de amendamente depuse, atât în comisie cât și în plenară. Dar doamna Trozanski a depus multe amendamente, însă nu a venit niciodată atunci când am lucrat la acest raport. N-am văzut-o la nicio ședință, nici pe ea, nici pe colegii ei și nu aș dori să se creeze impresia greșită că ea chiar ar fi participat la raportul la care am lucrat eu. Vielen Dank. Mulțumesc, uh, doamnă Gebhardt. Aici se încheie dezbaterea. Votul uh,